obiecții, atunci aceste nominalizări vor fi considerate validate. Am primit din partea Consiliului pozițiile respective uh, în ceea ce privește prima lectură a anumitor uh, pachete legislative. E vorba de regulamentul cu privire la liberă circulație a cetățenilor, regulamentul cu privire la aeropol, directiva cu privire la condițiile de intrare de deci sejur a resortisanților din țări terțe, regulamentul general cu privire la protecția datelor, directiva cu privire la protecția persoanelor fizice. Aceste titluri vor fi anexate în procesul verbal al acestei sesiuni. Comisia Juridică a făcut corecții cu privire la două texte adoptate de Parlament. În conformitate cu regula 231 alintul 4, aceste corecturi sunt considerate adoptate dacă în decurs de 24 de ore nu există o solicitare din partea unui grup politic sau un, unui număr de 40 de membri